subiecte au fost incluse și pe agenda G20 și G8. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Închidem acum dezbaterea. Votul pe marginea acestui, acestei propuneri de rezoluție prezentată de doamna Jolie va avea loc mâine la prânz. Trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi. și anume primul punct la care avem un raportor de sex masculin, domnul Papastamkos. Raportul dumnealui uh, se numește Agricultura și Comerțul Internațional. Îi dau acum cuvântul raportorului timp de patru minute. Mm, mulțumesc, domnule președinte. Într-o perioadă când Uniunea Europeană se ocupă de viitorul politicii agricole comune, garantarea unei coerențe între politicile din domeniul agricol și eh, politicile din domeniul comerțului internațional este din ce în ce mai importantă. Sectorul agricultur- agriculturii europene eh, se uh, află în fața unor solicitări de a produce din ce în ce mai multe bunuri care să respecte standarde de siguranță, calitate, protecția mediului și bunăstarea animală, standarde uh, extrem de ridicate. E deci natural ca importatorii de produse agricole să uh, ofere aceleași garanții. În cursul negocierilor uh, de la fond uh, OMC, Timp de mult timp, Europa s-a aflat uh, pe o poziție defensivă în ce privește domeniul agricol, dar trebuie făcute anumite observații în legătură cu anumite concepții greșite, uh, din cauza cărora nu uh, s-a ținut cont de nivelul de reformă din OMC în comparație cu partenerii săi importanți comerciali, Europa a redus drastic, drastic acțiunile care au dus la distorsiuni ale Uh, pieței a făcut și uh, uh, în mod unilateral reduceri la compensațiile pentru export, pe când partenerii săi utilizează extensiv mm, alte tipuri de stimulente pentru exporturi. De asemenea, Uniunea Europeană este cel mai mare importator la nivel mondial de produse agricole din țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană deja a făcut o ofertă extrem de generoasă în negocierile agricole. Cu toate acestea, până acum, alte state în curs de dezvoltare și state emergente nu au dat dovadă de ambiție uh, destul uh, de ambiție ca cea europeană. Apoi, Comisia, asigurare comisii, are negocieri bilaterale cu un anumit număr de parteneri comerciali. Repercusiunile asupra sectorului agricol european uh, acestor concesii acordate, precum și negocierile actuale din domeniul agricol, ne cauzează îngrijorări însemnate. În acest cadru, doamnă comisar, solicităm Comisiei să garanteze caracterul multifuncțional al agriculturii europene, precum și modelul european de producție alimentară agricolă, care este un factor strategic al economiei europene. Aș dori să subliniez că aceste concesii făcute în detrimentul agriculturii în nici o circunstanță nu pot fi făcute ca monedă de schimb pentru accesul extins la piețele din țările partenere uh, ale noastre. Avem nevoie de studii de impact la începutul negocierilor și trebuie să ne asigurăm că accesul reciproc la piață este asigurat. Comisia, de asemenea, este solicitată să se asigure că avantajul competitiv al produselor europene de înaltă calitate este menținut. De asemenea, trebuie să garanteze Comisia protecția eficientă a denumirilor de origine la uh, OMC. Da. Promifer... Și precum și la ACTA. În concluzie, agricultura nu este doar o uh, activitate economică, ci furnizează bunuri foarte importante pentru societatea noastră în întregime. Uh, principala provocare uh, care ne așteaptă este o ajustare a uh, măsurilor comerciale, cât și non-comerciale în acest domeniu. SCAP καθιστά epitactic. Așadar, dragi colegi, da. partea economică a politicii agricole comune are nevoie de o mai bună coordonare între politicile agricole și uh, politicile din domeniul comerțului internațional ale Uniunii Europene. Sigur, trebuie să ne asigurăm că și aspectele externe ale politicii agricole comune și aspectele interne și externe ale politicilor comerciale și agricole să fie coordonate. At, at, atât bilateral cât și multilateral cu partenerii noștri comerciali. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc ați profitat de faptul că ni s-a dereglat uh, ceasul și uh, au fost uh, cele mai lungi patru minute ale acestei președinții. Dar, în fine, la, acest, la această oră, mă rog, închidem ochii. Și trecem la lista vorbitorilor. e o listă lungă. În primul rând, are cuvântul pentru un minut. Da, McGuinness. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că ar fi adecvat că atunci când uh, dezbatem acest raport important pentru care îi mulțumesc domnului raportor, uh, să remarcăm faptul uh, că la birourile Comisiei Europene din Dublin, fermierii irlandezi au organizat un protest și vor rămâne acolo peste noapte. Asta, practic, arată care sunt frustrările agricultorilor și consumatorilor europene în ceea ce privește inconsecvența politicilor europene în domeniul agricol și domeniul comercial. Uh, unii consideră că uh, aceste uh, frustrări sunt prea puternice. Eu, din perspectiva fermierilor irlandezi, pot să vă spun că veți decima șeptelul irlandez și, în același timp, nu veți asigura o Uh, consecvența politicilor în domeniul schimbării climatice. Practic, amprenta de carbon a uh, animalelor din Brazilia este de patru ori mai mare decât a celor din Irlanda. Mulțumim, doamnă, domnul Pirilo are cuvântul, spune domnul președinte. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru Europa e indispensabil a garanta un echilibru corect între exigența de a susține uh, un domeniu fundamental, agricultura statelor membre și necesitatea de a consolida politica comercială internațională a Europei. O strategie comercială orientată puternic spre uh, urmărirea dinamicilor poet, uh, piețelor globale ar sacrifica capacitatea competitivă a sectorului agricol european situație care duce la daune nu doar în economiile europene, reducerea ocupării, ci compromite oricare, oricare perspectivă de dezvoltare a zonelor noastre rurale. E necesar să apărăm calitatea produselor agricole și în elaborarea acordurilor comerciale cu țări terțe să impunem menținerea unor standarde egale de calitate în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea umană și animală și drepturile sociale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pirilo. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl discutăm acum ne dă foarte multe exemple de consecințe îngrozitoare ale liberalizării comerțului internațional în sectorul agricol. Este clar că agricultura a fost folosită ca o monedă de schimb în interesul uh, marilor reprezentanți ai industriei și uh, industriei serviciilor în negocierile în cadrul OMC. Dar noi nu am învățat uh, lecțiile, nu ne-am învățat lecția. Cred că comerțul internațional final uh, trebuie să aibă un scop de complementaritate și nu scopul de a genera concurență între producători și între țările importatoare. Trebuie să existe un plan care să asigure aprovizionarea cu hrana a fiecarei țări în parte. Nu, deci vrem ca agricultura să fie eficientizată. De acest lucru avem nevoie. Și raportorul nu a spus acest lucru. Mulțumesc. Doamna Diana Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Um, like many... Mulțumesc, domnule președinte. Ca și mulți uh, colegi, uh, și aici mulțumesc domnului raportor pentru raport, uh, aș dori să mă acces pe negocierile comerciale cu Mercosur, pentru că pentru noi, în Nordul Irlandei, acestea au potențialul de a uh, distruge uh, șeptelul uh, irlandez. M-am întâlnit cu reprezentanții industriei procesatoare agroalimentare și pot să spun că aceasta reprezintă 16% din PIB-ul Irlandei, este responsabilă pentru foarte multe locuri de muncă și a înregistrat o creștere chiar și în condiții economice dezastroase. Ea ar putea să reprezinte piatra de temelie a unei economii dinamice în viitor și a unei deschideri a sectorului privat. Liberalizarea comerțului și mai ales negocierile cu Mercosurul însă pun toate acestea în uh, pericol. Uh, zeci de mii de um, slujbe ar putea fi afectate la fel și viața uh, milioanelor de cetățeni. Mulțumim. Uh, domnul Sean Kelly, domnul președinte. Mulțumesc. Ca și colega mea din Irlanda, și eu sunt îngrijorat că sectorul agricol este sacrificat în interesul eh, marii industrii. Acest proces trebuie să înceteze. Evident, eh, propunerile legate de Mercosur nu sunt acceptabile. Au fost făcute prea repede, fără o consultare adecvată cu Parlamentul și aceasta ar putea decima industria agricolă. Se vorbește despre compensații, dar nu ai cum să compensezi o societate pentru pierderea membrilor săi și pentru pierderea agriculturii, pentru că aceasta îi afectează pe toți din societate, mai ales în comunitățile rurale. De aceea suntem foarte îngrijorați și problema standardelor, problemele de producție în străinătate trebuie să fie luate în considerare, pentru că până la urmă Uniunea Europeană are sarcina principală de a-și proteja propriul sector agricol. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. Domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicit pe domnul Papastancos pentru un raport de calitate, raport în care se reamintesc criteriile de bază Uh, pentru negocierile uh, Uniunii Europene și care sublinează că aspectele necomerciale ar trebui integrate mai bine în negocieri. Da, uh, nu mai putem accepta ca crescătorii noștri de animale să respecte norme foarte stricte în materie de bunăstare animală și toate astea să fie sacrificate și producătorii noștri să fie sacrificați pe altarul comerțului internațional victime ale uh, distorsiunilor concurențe față de state terțe care vin uh, pe piața europeană cu produse care nu respectă întotdeauna normele de producție internă în Uniunea Europeană. Cer Comisiei și Parlamentului uh, cea mai mare vigilență, mai ales față de acordurile cu Mercosur, care periclitează uh, creșterea animalelor europeană, dar și întreaga agricultură, lucru reamintit de domnul raportor. Uh, și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Tarabela. Acum are cuvântul domnul Sikierski. Liberalizarea comerțului în termen mondial aduce beneficii uh, diverselor părți implicate, însă într-o anumită măsură. Uh, piața agricolă reprezintă un caz special pentru că costurile de producție uh, depind de locul unde se efectuează producția și uh, de respectarea unor standarde de calitate în procesul de producție. În Uniunea Europeană avem standarde înalte care fac ca producția noastră să fie mai puțin competitivă. Aceasta a fost până la urmă alegerea noastră pentru că ne pasă de consumatori. Prin urmare, n-ar trebui să fie o surpriză faptul că dorim să uh, primim exact aceleași lucruri și din partea produselor pe care le importăm. Până acum, uh, Uniunea Europeană uh, a făcut concesii prea vaste, mai ales în ceea ce privește produsele comerciale și agricole, cu costuri grave pentru fermieri. Mulțumim, domnule, spune domnul președinte. Din păcate, va expirat timpul. Domnul Tabai, de are cuvântul. Gracias.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 ne simțim frustrați pentru că atunci când vorbim despre Uniunea Europeană știm că aceasta nu este doar cel mai mare importator de produse alimentare din, Uniunea, din lume, ci și cel mai mare exportator. Până la urmă vorbim despre un sistem de comerț internațional liberalizat, vorbim despre concurență globală și de fapt suntem și un beneficiar al acestui sistem. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Sunt de acord cu colegii care au spus că la un moment dat Comisia a greșit puțin lucrurile atunci când a a stabilit uh, niște mandate și cred că directorul de la vremea respectivă a recunoscut acest lucru. Este vorba de standarde de bunăstare a animalelor, standarde fitosanitare, dar nu am cerut de la partenerii noștri comerciali aceleași standarde pe care le respectăm noi. Deci mandatul a fost greșit încă de la bun început. Dar dacă recunoaștem că am făcut ceva greșit, trebuie să le mai gândim o dată și să schimbăm mandatul de negociere, astfel încât partenerii noștri să facă același lucru ca și noi. Mulțumesc, domnul Tabaști. Încheiem acum dezbaterea cu doamna Veslund. Mulțumesc, domnule președinte. Comerțul internațional, sigur că joacă un rol foarte important în dezvoltare în întreaga lume și are o mare influență și asupra propriului nostru sector agricol. Una din problemele importante pentru noi este, sigur, ce se întâmplă acum în Egipt, în Tunisia, evoluțiile din aceste țări, în Libia, desigur, la fel, uh, suntem cu ochii ațintiți asupra acestei regiuni. Una din importantele contribuții ale UE ar putea <clears throat> uh, să UE ar putea ajuta oamenii de acolo uh, sigur, noi ne îngrijorăm de fluxurile migratorii în Uniunea Europeană, dar trebuie să ne gândim și la politicile noastre comerciale față de aceste țări. Vrem să ne asigurăm că oamenii de aceste țări să nu, nu mai, să nu mai aibă de ce să plece din aceste țări. În Suedia, standardele de protecție a animalelor și bunătatea de animalelor sunt mult mai ridicate față de nivelul general din Uniunea Europeană. Din perspectiva mea, cred că și standardele Uniunii Europene sunt foarte scăzute. Mulțumesc, doamna Vestlund, și acum în încheierea discuției. Dau cuvântul doamnei comisar Damanache. Mulțumesc, președinte. Comisia salută acest raport și mulțumește domnului raportor, domnului Papam Palastamcos și, de asemenea, uh, membrilor Comisiei Agri și uh, Comisiei pentru Comerț pentru eforturile făcute uh, de a aborda într-o manieră cuprinsătoare un subiect complex. Anumite recomandări din acest raport au aceeași viziune politică ca și măsurile Comisiei care au fost subliniate în enumărate comunicări. Trebuie să recunosc faptul că liberalizarea comerțului uh, ridică provocări uh, masive pentru agricultura europeană și, uh, în același timp, și pentru Comisia Europeană. Cu toate acestea, așa cum a recunoscut și Parlamentul European, există oportunități pentru agricultură oferite de comerțul internațional uh, în anumite negocieri. Trebuie să ne axăm pe beneficiile mai vaste care ar putea fi aduse de o deschidere comercială a economiei europene în întregimea sa. Așadar, pe ansamblu ar fi important uh, să păstrăm uh, un mesaj coerent. Avem nevoie de acest uh, mesaj în discuțiile curente în care ne-am angajat, în discuțiile de la Doha și în discuțiile cu partenerii africani și asiatici, precum și în discuțiile cu țările Mercosur. Așadar, ar fi greșit să descriem, ca, descriem uh, deschiderea uh, comercială ca un scenariu negru pentru agricultura europeană. Avem uh, interese uh, puternice în domeniul agricol și uh, acordurile comerciale clar oferă oportunități noi care apar din concesiile făcute de partenerii noștri comerciali și aceste lucruri sunt dovedite de fapte. Cifrele preliminare pentru 2010 ne arată faptul că Uniunea Europeană, ca exportator net de produse agroalimentare, cu peste 90 de uh, miliarde uh, în exporturi și cu un uh, surplus de 6 uh, miliarde uh, de euro se situează bine. Această tendință poate fi explicată de accentul strategic pus pe livrarea unor produse de calitate, cum ați menționat și dumneavoastră. Și e clar că cererea mondială pentru asemenea produse este în creștere. Cunoștințele uh, din domeniul uh, agroalimentar reprezintă un atu uh, pe piața mondială și sunt de acord că trebuie să investim aici. În acest context, reforme Reformele uh, PAC din ultimele două uh, decade au dus la sporirea competitivității sectorului uh, agroalimentar prin faptul că au încurajat fermierii să se adapteze la condițiile pieței. În același timp, diversitatea agriculturii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui apreciată la adevărata sa valoare. Dacă Uniunea Europeană trebuie să asigure viitorul pe termen lung al zonelor sale agricole, articole uh, într-o manieră echilibrată, uh, va trebui să respectăm uh, acest lucru. Trebuie să înțelegem în același timp faptul că sectoare în special sensibile nu pot susține un nivel suplimentar de importuri care ar pune presiune pe prețurile interne și pe producția internă. Marea provocare atunci când uh, uh, negociem uh, acorduri comerciale bilaterale sau multilaterale care au impact asupra agriculturii ar fi să se ajungă la un echilibru între interesele noastre ofensive și defensive în domeniul agricol. Apoi mai trebuie să asigurăm un echilibru între agricultură și alte subiecte care fac obiectul unor acorduri. Uh, Comisia va urmări uh, îndeplinirea unor asemenea obiective în cooperare cu partenerii noștri. Aș dori să ne ajutați aici uh, în a echilibra lucrurile și în a transmite mesajul corect pentru tot restul lumii. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Încheiem astfel dezbaterea acestui subiect de pe ordinea de zi. Mâine la prânz vom vota și această propunere. Avem o moțiune de uh, rezoluție care a fost uh, înaintată de domnul Papastamkos. Uh, o vom vota mâine, cum spuneam, și acum putem trece la următorul